finalul uh, explicațiilor de vot. Vă doresc tuturor poftă bună și uh, văd că există și niște grupuri de vizitatori care vin din Eslingen. Îi văd. Mulțumesc și interpret.